Um, good afternoon, everybody. Uh, Bună ziua tuturor, vă rog, ocupați loc. Îmi pare rău că ne-am uh, uh, că nu suntem în program. Din păcate eu vă, va trebui să vă părăsesc la 5 și un sfert. Știu că aveți și alte ateliere la care trebuie să ajungeți și care ajung la uh, uh, sfârșitul acestui atelier. Trebuie să încercăm să terminăm până la, până la 17.30. Mă prezint, sunt Julie Gerling, uh, membru supleant în Comisia pentru Egalitate de Gen. Vă mulțumesc pentru prezența la acest atelier. Vom uh, examina progresul sau mai degrabă lipsa de progres pentru femei în domeniul științei, tehnologiei, eh, antreprenoriatului și matematicii, ingineriei și matematicii. Vă eh, prezint raportoarea, Elanca Reingard, la stânga, va a pregăti un scurt raport pentru a rezuma concluziile atelierului mâine, la încheierea eh, întregului eveniment. Dacă intenționați să vorbiți la sfârșitul prezentărilor, vă rog să îmi transmiteți numele mm, ușierilor în următoarele 15 minute sau 10 minute, dat fiind, dat fiind timpul limitat, uh, vom avea o discuție care să permită cât mai multor persoane să intervină. Am o prezentare de 5 minute peste care voi sări, cu toate că uh, era foarte interesantă, pentru că am uh, invitat-o pe Iolanda aici uh, și ea este expertă, deci îi dau cuvântul imediat pentru prezentare. Vă mulțumesc foarte mult. Bună ziua tuturor. Mă bucur foarte mult să am ocazia să mă întâlnesc cu dumneavoastră, să fiu alături de dumneavoastră în această zi specială și aș mulțumi în special institutul European pentru Egalitate de Gen, parlamentul European și Comisiei Cont pentru această cooperare cu Institutul European pentru Egalitatea de Gen și pentru că ne-a invitat să vorbim despre această temă foarte importantă a egalității de gen încep prezentarea prin a spune că vom vorbi despre astăzi despre femeile în STEM, știință, tehnologie, inginerie și matematică. Aș dori să vă prezint puțin contextul general al, context, al sectorului STEM în general. STEM este un sector care crește continuu în Uniunea Europeană și statele cu o proporție mai mare de uh, absolvenți în domeniul ingineriei au o creștere mai rapidă decât uh, statele cu absolvenți din alte domenii. În Uniunea Europeană, în jur de 30% din resursele umane sunt în știință și tehnologie, asta veți vedea și pe imagine, este linia roșie care reprezintă cursuri absolvite în educația terțiară. Linia albastră reprezintă pe cei care nu au obținut o diplomă, dar care lucrează într-un asemenea domeniu. Așadar, avem uh, resursele umane. Acesta este, aceasta este situația resurselor umane în știință și tehnologie, deci este un procent uh, mare din forța de muncă și un potențial foarte mare. Bineînțeles, știința și tehnologia contribuie foarte mult la creșterea economică. Cererea pentru profesioniști în domeniul STEM va crește în viitor, conform calculelor eh, CDFOP, o altă agenție a Uniunii Europene, cererea pentru profesioniști în domeniul STEM va crește cu 8% din 2013 până în 2025. Alte cereri pentru alte ocupații vor crește doar cu 3%. Așadar, Iată aici, vedeți că prevederile de angajare uh, uh, se vor crește cu 15% în domeniul calculatoarelor și va fi nevoie de 3,4 milioane de profesioniști în sectorul STEM. Deci se, uh, vor exista 3,4 locuri de muncă noi în aceste domenii. Nu, ă, aceasta este o caracteristică a sectorului STEM, este că este un sector care suferă de îmbătrânire și va trebui să se înlocuiască profesioniștii actuali. Există așadar trei trenduri cheie. În primul rând, lipsesc profesioniști în Uniunea Europeană și proporția de studenți care intră în domeniul STEM nu crește, în același timp este, există o subreprezentare a femeilor în acest sector. În acest grafic se poate vedea ce domeniu aleg femeile în educația terțiară. Deci există fenomenul uh, segregării pe gen în educație. În acest grafic putem vedea că femeile absolve, absolvă în domeniul sănătății, de exemplu, cea treia coloană, un, un domenii umaniste, prima coloană și, și studii sociale, a patra coloană. A, a patra coloană Uh, reprezintă zone dominate de bărbați, ingineria, construcția, tehnologia și matematica. Aici vedem foarte clar că segregarea pe gen în educație este uh, o problemă uh, importantă a egalității de gen în Uniunea Europeană. Dacă examinăm situația Uh, bărbaților și femeilor între toți uh, absolvenții din educația terțiară. Doar 13% din femei își aleg uh, științele STEM, comparativ cu 38% din bărbați. Deci avem de 3 ori mai mulți bărbați decât femei. Și situația în educația vocațională este chiar și mai inegală. Deci trendul este uh, ca femeile să nu se angajeze între 2003 și 2012 nu s-a înregistrat aproape nicio schimbare. Dacă ne uităm la uh, situația în STEM, aici uh, albastru reprezintă femeile și bă, portocaliul bărbații. Ceea ce vedem aici este că, cu toate că, în general, femeile au uh, progresat în participarea lor în educație, majoritatea absolvenților rămân uh, bărbați. Trebuie să recunoaștem că există și diferențe marcante în funcție de țară procentul femeilor este 40% în România, Estonia și Grecia, dar foarte scăzut în Spania, unde este doar 15%, în Italia, numărul este scăzut în Franța și colo- vedeți în coloana din stânga. STEM, în sectorul STEM în sine există diferențe marcante. De exemplu, din acest grafic, ingineria uh, și domeniul IT sunt dominate de bărbați. Uh, aceste linii albastre care reprezintă pe bărbați, numărul femeilor este foarte scăzut. Ce se întâmplă în ocupare? Vedeți uh, proporția de femei în IT între 2008 și 2015, într-un sector dominat de bărbați, există câteva schimbări importante în state, cum ar fi în state cum ar fi Estonia, există o scădere foarte marcantă a femeilor în sectorul IT, care au scăzut de la 44% la 34%. Există uh, chiar împotriva trendului de acopare crescând a femeilor în acest stat, Femeile sunt reprezentate în sectorul public de 18%, 18 mai mm, puțin decât bărbații. Pentru că, din cât, câte știu, Uh, este, există o comparație nefavorabilă cu sectorul privat. V-aș arăta și un alt grafic uh, angaja, ocuparea uh, absolvenților STEM în stânga și în dreapta ocuparea tuturor femeilor și ceea ce ne arată că sectorul STEM oferă oportunități de angajare mult mai bune de, pentru femei decât dacă comparăm cu contextul general femeile care au o educație STEM sunt angajate în proporție de 76% comparativ cu 61% în general. Sunt cifrele din 2014, așadar trebuie să concluzionăm că este un sector care dă mai multe oportunități, însă din nou știind că sectorul este în criză de ocupare, putem să concluzionăm și că există resurse neutilizate care ar putea să fie utilizate în acest sector. Acum aș mm, pune o întrebare. Care sunt barierele care stau în uh, calea participării femeilor în domeniul STEM. Este o întrebare foarte dificilă pentru că implică aspecte sociale, culturale și educaționale care interac- interacționează în mod complex și uh, politicile trebuie să, uh, strategiile trebuie să uh, echilibreze toate aceste domenii. O explicație foarte mm, comună și susținută de cercetare este că socializarea băieților și fetelor este, are un rol foarte important. Creștem copiii să se conformeze cu rolurile tradiționale de gen. Profesorii și părinții folosesc stereotipuri de gen Aș adăuga și probabil că mass media uh, răutățește lucrurile prezentând deseori bărbații și femeile în profesii tradiționale. De exemplu, că nu avem uh, roluri, model de femei care să apară în media. Trebuie să recunoaștem că ocupațiile STEM ar putea să nu fie uh, atractive pentru femei și pe lângă uh, uh, aceste ocupații uh, este nevoie din ce în ce mai mult de aptitudini non-tehnice uh, și în aceste ocupații. Deci, probabil ar trebui să începem să ne gândim să adăugăm uh, să, de la STEM, să numim STEAM, să adăugăm și un aspect de uh, discipline uh, umaniste. De asemenea, este foarte important să menționăm politicile de bunăstare care au un rol în uh, preferințe și comportamente, o alegere ar putea să fie uh, determinată de lipsa de aranjamente flexibile de lucru și discriminarea împotriva femeilor. Deci, uh, femeile acceptă un statut mai uh, un statut inferior datorită faptului că au copii. Așadar, da, există anumite studii care pun accentul pe faptul că sectorul STEM nu uh, este oportun pentru familie, orele de lucru sunt uh, îndelungate și așa mai departe. Este un factor foarte important pentru femei. Un alt lucru pe care l-aș menționa și care nu privește doar genul lucrătorului, dar și este o caracteristică de gen a ocupării care ar putea să ducă la o experiențe diferite de lucru, este că cultura dominantă în domeniul STEM ar putea să, fi, să creeze un mediu neplăcut pentru femeia, femeile, ar putea, să, ar putea să le descurajeze sau ar putea să le determine să părăsească sectorul STEM. Un studiu al OCDE ne arată că există o cultură uh, masculină a ingineriei și că accesul la această profesie este foarte dificil pentru femei, ca să nu mai vorbim de accesul la poziții de decizie, care este și mai uh, dificil. În UNESCO s-a constatat că femeile sunt mai vulnerabile la riscuri psihologice, cum ar fi hărțuirea sexuală, în acest, uh, această cultură dominată de bărbați. Trebuie de asemenea să recunoaștem din nou că există foarte multe date care ne arată că există anumite practici legate de organizații, cum ar fi uh, recrutarea bazată, care este influențată de criterii de gen, lipsă de transparență lipsă de acces la rețele și la informații pentru femei, uh, ceea ce creează un context nefavorabil și ar putea să determine femeile să iasă din acest domeniu chiar înainte de a începe să lucreze acolo. Characteristics. De asemenea, aș mai menționa câteva caracteristici. proprii forței de muncă în mediile mai masculine de lucru, inclusiv în domeniile STEM. M-aș uita și un pic la parcursul profesional și evoluția persoanelor în general. Și asta din perspectiva uh, unei anumite segregări. Și mă refer deci la evoluția în, car- în carieră. Este foarte clar că, din punct de vedere statistic, uh, bărbații uh, mai în vârstă sunt mai uh, activi, se integrează mai repede la un loc de muncă sau altul, pe când femeile sunt din ce în ce mai puțin prezente pentru că se ocupă la început de copii și mai târziu de bătrâni și atunci există printre altele și o diferență de salarii care descurajează prezența femeilor. Deci, când vine vorba de segregarea de gen, avem acești uh, factori, dar mai sunt și alte circunstanțe care țin de fiecare familie în parte. Bărbații cu copii mai mici de 15 ani sunt suprareprezentați în uh, profesiile mai masculine sau domeniile masculine, pe când femeile care au copii mai mici de 15 ani, cu siguranță sunt mult mai puțin prezente într-un loc de muncă în domeniile acestea mai masculine. Și în uh, categoria managerilor, managerilor um, corporați, uh, bărbații sunt super reprezentați, ei având această presiune de a câștiga bani pentru că au copii mai mici uh, și, în paralel, femeile uh, manager uh, se vor orienta către uh, muncă cu jumătate de normă și cu orare mai flexibile care să le permite să fie mai prezente pentru viața de familie. Un alt factor interesant îl reprezintă educația. Puține femei sunt angajate în domeniile STEM, dar ele au mai multe diplome, să zicem, decât bărbații. Bărbații cu o înaltă educație au acces la foarte multe tipuri de profesii. Iar femeile educate sau foarte educate nu au decât o paletă mai restrânsă de domenii și profesii din care să aleagă. Aș mai menționa niște aspecte. Cât ce privește aceste profesii mai masculine, m-aș referi aici la cei care lucrează cu jumătate de normă sau cu uh, normă care nu este întreagă. Aici, practic, 76% dintre femei optează pentru astfel de aranjamente de muncă în meserile deminate de femei. Bărbații au tendința să lucreze mai multe ore decât femeile. Și pe de altă parte, bărbații care <clears throat> doresc să lucreze mai mult uh, o fac dacă doresc în meseriile mai uh, masculine. Iată aceste dimensiuni culturale. Astăzi, Institutul pentru Egalitate de Gen a lansat un studiu foarte interesant referitor la beneficiile economice ale egalității de gen și există un capitol referitor la uh, reducerea discrepanțelor între bărbați și femei în domeniile STEM. Nu intru în detaliu, pentru că studiul este deja disponibil pe internet, îl puteți uh, citi acolo, însă aș sublinia niște lucruri. S-a calculat că până în 2050 reducerea acestei diferențe de gen în domeniile STEM va crește PIB-ul cu 3%. Și asta ar însemna un câștig de 850 de miliarde de euro. Asta ca să dăm o valoare monetară acestor date. La fel, acest demers ar duce la crearea de 1,2 milioane de locuri de muncă suplimentare. Iată câteva dintre rezultatele pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră Restul de date foarte interesante și calcule sunt cuprinse în studiul pe care l-am menționat și care arată cu toatele că egalitatea de gen uh, este întotdeauna ceva pozitiv. Există și alte studii, bineînțeles, în domeniu, dar aici ne-am concentrat pe date provenite din Uniunea Europeană. În concluzie, Segregarea de gen în educație și pe piața muncii este asociată cu uh, crearea și perpetuarea unor inegalități de gen. Creăm sau reproducem inegalitățile de gen prin intermediul acestor tendințe puternice care există în continuare în Uniunea Europeană. schimbările sunt foarte reduse, aproape inexistente, și asta mă refer la schimbările în timp. Asta înseamnă că politicile în acest domeniu nu sunt aproape, aproape deloc uh, eficiente. Obiectivul unei politici de calitate de gen n-ar trebui să fie neapărat uh, o omogenizare a pieței muncii, pe genuri. Și subliniez asta pentru că multă lume mă întreabă, dar care este scopul? Dorim ca femeile să facă exact aceleași activități ca și bărbații? Dorim să ajungem la această paritate absolută în toate profesiile, bărbați, băieții, fetițele să aleagă aceeași meserie? Nu, nu dorim să avem un demers de tip inginerie socială, nu despre asta este vorba. Nu dorim să emitem nici judecăți privitoare la alegerea fiecăruia, dar Uh, dacă femeile doresc să meargă pe o direcție STEM sau dacă bărbații, băieții doresc să îmbrățișeze o profesie mai feminină, nu ar trebui să fie penalizați. Uh, din potrivă, deocamdată așa stau lucrurile. Aceste persoane sunt dezavantajate, sunt discriminate, sunt plătite mai puțin la competențe egale cu ceilalți. Deci scopul acesta ar fi combaterea acestui gen de probleme. Iar ultima observație este următoarea. Inegalitățile de gen trag în jos uh, economiile noastre pentru că potențialul uh, egalității de gen, economic vorbind, e departe de a fi realizat. Și cred că pentru a reconfirma angajamentul Europei față de egalitatea de gen, ar trebui să facem aceste lucruri sau chiar să le uh, promovăm cu adevărat și nu doar să vorbim despre ele. Într-adevăr, politicile pe care le avem la dispoziție astăzi nu sunt neapărat uh, deficitare, dar trebuie să fie puse în aplicare și trebuie să fie monitorizate. Dacă facem așa, probabil că vom remarca niște schimbări în mersul lucrurilor și în metoda de lucru. Mă aș opri aici? <clears throat> Aș fi curioasă să aud comentarii și întrebări din partea dumneavoastră ca să putem să contribuim cu toții la această dezbatere. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! A fost foarte interesantă prezentarea nu trebuie să vă arătați cartonașul sau numele, nu e necesar. Direct, dacă aveți uh, întrebări, ridicați mâna, dacă aveți comentarii de asemenea și dacă luați cuvântul, să ne spuneți cine sunteți, de unde veniți. Vă rog. Uh, good afternoon. I'm, uh... Bună ziua! Mă numesc Centimer, fac parte din uh, adunarea generală a Parlamentului italian, fac parte din, de asemenea uh, din uh, într-o uh, adunare de acest tip, tip de la Consiliul Europei. Mulțumesc că acum vor vorbi limba italiană. Vreau să mulțumesc pentru prezentarea pe care am auzit-o, care ne-a fixat foarte bine, cu multă claritate, care este situația uh, în țările europene care de fapt seamănă foarte mult uh, cu cele țările din Consiliul Europei, deși acestea sunt 46, ale dumneavoastră sunt 28. Vă mulțumesc uh, pentru că avem multe date statistice care cuantifică din punct de vedere statistic și economic beneficiile sau după caz dezavantajele inegalității de gen în diverse sectoare și mai cu seamă în domeniile STEM. Eu mă întreb întotdeauna un lucru și vă întreb și pe dumneavoastră, având în vedere aceste cifre și dacă este să mă refer și la experiențele pe care le-am avut de-a lungul vieții. Mă întreb așadar care sunt, într-adevăr, acele politici pe care le putem propune ca și decidenți politici astfel încât, pe de-o parte, să existe o reorientare profundă a tuturora, bărbați sau femei, spre domeniile STEM, dincolo, bineînțeles, de respectarea naturală, firească a orientării și alegerii fiecăreia. Cum să facem să influențăm mai mult femeile în acest sens? Dar dacă este să ne gândim la creșterea economică, dacă este să ne gândim la piața muncii, Uh, oricum, bărbații, dar și femeile trebuie să fie orientați către profesii care chiar vor fi necesare în viitor. Am fost uh, frapată la ultima mea vizită în Franța de două lucruri. În primul rând, în firmele multinaționale mari, așadar, în companiile mari, cu orientare științifică și tehnologică, acolo unde s-a implementat egalitatea de gen, directorii și directorii și președinții, directori generali, uh, bărbații de la vârf au impulsionat această mișcare. Probabil niște persoane mai uh, luminate care au propus uh, și au difuzat în firma lor această nouă dimensiune și, și asta înseamnă o promovare puternică a bărbaților și femeilor care lucrează cot la cot. Este o adevărată cultură în acest sens. Și un al doilea aspect. Care ar fi impactul social cuantificat pe care îl putem avea când vine vorba de prezența femeilor în acest domeniu al economiei. Aceste eforturi trebuie să se facă în viitor. Să avem întotdeauna lucruri cuantificabile, măsurabile. Bineînțeles că aceste schimbări culturale mai profunde sunt pe termen lung, dar e nevoie încă o dată de acțiuni concrete. Care ar fi acestea? Ce putem să facem? Pentru că am senzația de neputință pe undeva. Că suntem uh, incapabili să transpunem în fapte toate aceste idei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și cred că și doamna de lângă dumneavoastră dorea să ia cuvântul. Vă rog! Mulțumesc foarte mult! Și eu vin de la Camera Deputaților din Italia, Antonella Incerti. Vreau să adaug uh, câteva lucruri. În primul rând, vă mulțumesc pentru cifrele pe care uh, le-ați uh, prezentat și pentru că ați identificat foarte bine care ar putea fi cauzele acestei uh, diferențe sau, mai bine zis, absențe de prezență feminină în uh, domeniile STEM. În Italia, recent au avut loc niște studii în acest sens, pe un eșantion de 8.000 de femei, iar datele pe care le-ați menționat dumneavoastră, sub dumneavoastră, se confirmă și în Italia. Și este un pic paradoxal pentru că, pe de o parte, s-a demonstrat că firmele, companiile, mai ales anumite firme din cercetare, funcționează mai bine acolo unde femeile sunt mai implicate, pe de altă parte, în paralel, femeile par să fie uh, sau să participe mai puțin la, aceste, la viața acestor întreprinderi. Este foarte clar că multe provin uh, de la nivelul școlar. Am văzut asta reflectat și de anumite date statistice și totuși ceva s-a putut face în acest sens. Vă dau exemplu de inițiative Uh, am avut niște programe, cum ar fi uh, Fetele Digitale sau uh, Pink Cloud, Norul Roz, adică încă de pe băncile școlii fetelor li se predau științele, matematicile mai mult decât băieților, pentru că de obicei, într-adevăr, și în mod stereotip, băieții se orientează mai mult sau sunt orientați mai mult în aceste domenii. Pe de altă parte, uh, Trebuie să ne gândim dacă am făcut bine să separăm uh, uh, disciplinele la școală, pe de-o parte cele umaniste, pe de altă parte cele științifice. E clar că această uh, separare pe undeva artificială n-a făcut decât să um, influențeze alegerea respectivă de carieră. Poate că ar trebui să ne gândim la o altă, un alt sistem școlar o altă împărțire a disciplinelor încât să nu fi nevoit să alegi ori științe umane, ori uh, științe pur și simplu. Și s-a mai spus ceva și este legat de ce ați spus și dumneavoastră, după cum urmează. Multe femei astăzi trebuie să părăsească un loc de muncă unde sunt angajate nu numai pentru că au copii, ci și pentru că deseori cultura organizațională din firma respectivă nu le corespunde. Și în aceste condiții preferă poate să meargă către alte domenii și uh, uh spre alte zări poate uh, mai uh, uh, prietenoase cu femeile, un mediu mai plăcut. Și apoi acel soft skill Uh, este clar că și în științe există o parte de creativitate. Mm, sunt lucruri care merită să fie explorate și probabil pe viitor uh, acestea ar putea contribui la depășirea acestor diferențe, pentru că, într-adevăr, uh, există anumite țări unde situația chiar este preocupantă și în condițiile în care avem un șomaj foarte crescut, scăzut, mă scuzați, crescut, uh, ar putea uh, ca aceste demersuri să dea niște rezultate. Da. Într-adevăr, avem o situație cât se poate de interesantă. Avem foarte multe posturi de lucru vacante în uh, domeniul STEM și eu aud, îi aud pe angajatori care spun că uh, Ehm, doresc să recruteze femeile, dar nu prea se prezintă candidate la aceste posturi. Și aș pune sub semnul întrebării nu numai educația, ci și piața muncii în general. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? De ce nu merg lucrurile? Aș pune întrebarea și femeilor. Nu vreau să le acuz, dar este foarte clar că, da, semnele de întrebare se acumulează nu în ultimul rând când vine vorba de educație. Pentru că, în mod tradițional, am creat niște profile și am băgat pe oameni niște uh, șabloane privitor la orientarea profesională. Și atunci întrebarea este ce pot să, face, să facă politicile. Cei care se ocupă de asta se gândesc uh, deseori la formarea formatorilor, la formarea profesorilor. Primesc aceștia suficientă educație ei înșiși? Există oare suficiente capacități de orientare profesională? Pentru că, bineînțeles, în fiecare școală, în fiecare unitate de învățământ există un serviciu de orientare în carieră. Există oare capacități acolo? sau probabil că ce se petrece acolo mai degrabă de sorginte mai conservatoare, tradițională. Și ce se întâmplă cu aceste meserii din știință și tehnologie? De ce să nu sunt ele atractive? Ce, pot, ce se poate face pentru a le face mai atractive? Nu cumva ar trebui să existe mai multă comunicare pentru ele, să existe mai mult soft skills pentru a atrage femeile mai mult către aceste sectoare și apoi, bineînțeles, condițiile de lucru sau la locul de muncă. Există factori de atracție și factori de respingere. Și ar trebui să fie făcute eforturi atât de angajați cât și de angajatori, dar și de către stat, împreună cu partenerii sociali, Merită discutat acest lucru, să devină asta poate un subiect de dialog social, astfel încât uh, situația să se îmbunătățească. Există și exemple de bune practici și care poate merită să fie mai mult uh, cunoscute și mai bine promovate. De pildă, exemplu, parteneriate uh, mai intense între școli și sectoarele industriale sau economice. Există programe în școli în care anumite firme lucrează uh, lucrează îndeaproape cu școlile, anumite școli, copiii se duc uh, firma respectivă să vadă da ce se întâmplă, cei de acolo vorbesc în școli și așa mai departe. Asta ar putea să se întâmple. Asta este o recomandare pe care deseori uh, o auzim din partea cercetătorilor. Ideea de a avea parteneriate mai bune, mai eficiente. Apoi, ce se mai poate face? Cum se mai pot produce schimbări? Prin politici proactive pe piața muncii. Persoanele la, în șomaj sau cu calificări reduse ar putea, în condițiile în care se reorientează uh, profesional sau în care capătă noi uh, uh competențe, să fie mai mult uh, orientați, orientate către domeniile STEM. Femeile, de pildă, în mod sistematic ar putea uh, să fie consiliate mai mult către aceste domenii, să dobândească niște competențe mai multe în aceste domenii. Iată, deci, o, un alt tip de recomandare deseori întâlnită. <clears throat> Apoi, trebuie să vedem cum să promovăm o imagine pozitivă a științelor. Pentru că, empiric vorbind, Știința are din ce în ce mai mult uh, o imagine destul de negativă. În orice caz își pierde aura pozitivă pe care o avea în trecut și trebuie să vedem cum să conștientizăm pe marginea uh, acestui subiect, cum să vorbim copiilor despre științe. Poate că există pe undeva o lipsă de informații pentru că poate nu știm suficiente lucruri, poate că nu ne dorim ca copiii noștri să o apuce pe această cale. Deci este vorba de sensibilizare, de conștientizare pentru copii elevi, pentru profesori și pentru societate în general. <clears throat> și, bineînțeles, astăzi se vorbește deseori uh, și des deci de echilibrul între viața profesională și cea privată, work-life balance. Comisia a introdus recent un pachet legislativ uh, în acest sens și nu cred că acest pachet se va discuta numai în legătură cu domeniile dominate de forța de muncă feminină. Sper asta. Sper că acest echilibru între viața privată și profesională nu vizează numai domeniile feminine. Din potrivă, toate domeniile profesionale trebuie să fie vizate de asta. Pentru că tot ce înseamnă îngrijirea copiilor, îngrijirea bătrânilor, um, toate aceste lucruri îi uh, vor uh, viza din ce în ce mai mult și pe bărbați și de ce nu aceste domenii de îngrijire ar putea să uh, devină domenii mai masculine de ocupație. Nu e vorba de egalitate de gen, pur și simplu este o realitate. Mulțumesc foarte mult! Va uh, trebui să încheiem acum pentru că începe al doilea atelier la 17.30, deci eh, mulțumesc în special raportoarei care am avut o muncă excelentă, va raporta mâine în plen. Mulțumesc tuturor celor care au eh, participat. Îmi cer scuze pentru neînțelegerea cu sălile, însă mai avem încă două ateliere dacă vreți să mergeți la uh, atelierul dacă va fi nevoie de încă un secol până să se ajungă la un echilibru între viața familială și muncă uh, și uh, mai există o sesiune la 17.30 în legătură cu obiectivele privind dezvoltarea durabilă. Vă mulțumesc tuturor!